Uh, Dragi colegi, reluăm ședința. Aș vrea să rog pe raportor să vină aici alături de noi la prezidiu, doamna Morvai. Da, un punct de ordine, doamnă președintă. Cred că ar trebui să facem ca aceste proceduri de anchetă să fie anulate din cauza lipsei de interes a membrilor Parlamentului European. Dacă ne uităm aici în sală, contribuabilul european poate să vadă cum sunt cheltuiți uh, banii europeni. Uh, uh, când s-a discutat despre Ungaria, toată lumea era aici. Acum, de data asta, pe nimeni nu mai interesează. Sala este goală și uh, noi, uh, care am lucrat atâta pentru a vedea ce s-a întâmplat, uh, cum se încalcă drepturile omului și cred că este un dezastru că se pare că doar 10% din membrii sunt interesați. Eu sunt neafiliat, nu am avut dreptul să merg la Washington cu delegația, să iau parte la lucrări. Da, acesta nu este un punct de ordine, spune președinta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sala goală și lipsa colegilor este lamentabilă, dar nu cred că din cauza că suntem prea puțini aici, uh, nu avem dreptul să o facem. Este important să mergem mai departe și știu că ședințele acestea sunt transmise în direct pe internet de foarte multe persoane și invitații noștri dinainte au fost uh, foarte mulțumiți de oportunitatea pe care au avut-o de a vorbi aici în fața noastră și n-am nicio intenție să anulez întâlnirea. Cred că este foarte important, așa că vom începe chiar acum. Vreau să spun bun venit invitațiilor și uh, raportorului pe care am să vi prezint, dar înainte de aceasta am să vă explic cum uh, organizăm întâlnirea din această după masă, pentru că se vor face mici schimbări. Probabil că unii dintre colegi nu vor fi mulțumiți. Dacă nu sunteți mulțumiți, uh, atunci puteți să mă omorâți pe mine și sunt dispusă să-mi asum responsabilitatea dar dacă mă uit în sală, cred că asta nu va fi o problemă deocamdată. Raportorul și raportorii din umbră sunt singurii care vor pune întrebări și mă bucur, doamnă Morvai, că dumneavoastră vorbiți din partea neafiliaților. În felul acesta și ei sunt reprezentați aici, deci veți avea cuvântul, deci doar raportorul și raportorii din umbră și doamna Morvai vor interveni. Aveți două minute maxim și voi fi foarte strictă, dați-mi ciocanelul să mă pregătesc iar invitații uh, vor avea două minute maxim pentru a răspunde la întrebări, după care aveți o a doua întrebare de maxim un minut și răspunsul încă o dată un minut. Deci, în total, șase minute pentru fiecare vorbitor. Doar în felul ăsta putem avea întrebări pertinente, răspunsuri competente și vom termina la timp. Și bineînțeles, dacă mai rămâne timp, și alți membri pot să ia cuvântul. Mi se pare că e de la sine înțeles. Nu este un aranjament perfect, dar este singurul fel în care putem avea o adevărată dezbatere, pentru că data trecută oamenii erau oarecum frustrați, puneau întrebări și nu aveau răspunsuri de niciun fel. După această introducere, vreau să spun bun venit aici în primul rând, domnului Hert Standard, vicepreședinte Service Delivery Engine, Belgacom, și domnul Dirk Libert, secretar general al Belgacom, domnul Van Groben pentru a doua rundă de întrebări, Comisia de Protecție a Vieții Private din Belgia, coraportor pentru dosarul Belgacom, din păcate, nu pot spune bun venit și domnului uh, Loban, sper să fi pronunțat bine numele său. Iată, aceasta este politica fotoliului gol, dânsul n-a răspuns invitației noastre și înaintea uh, dânsului uh, ceilalți reprezentanți ai guvernului au răspuns în același fel, deci negativ invitației noastre, așa că fără alte întârzieri am să îl invit pe domnul Standard și după aceea pe domnul Liber să facă o scurtă prezentare, după care vom trece la întrebări și răspunsuri. Domnule Standard, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, mulțumesc doamnelor și domnilor deputați. Pe 16 septembrie, Belgacom arăta că în cadrul uh, procesului de securizare a rețelelor internet constatase că uh, se efectuase o, avusese loc o piratare informatică. În zilele imediat următoare, acest uh, fenomen a fost comentat pe larg atât în presa belgiană cât și cea internațională. În numele Belgacomului vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o pentru a participa la această audiere și vom trece în revistă împreună cu dumneavoastră diversele evenimente care au avut loc pentru ca după aceea să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Sperăm că în felul acesta să avem o dezbatere constructivă în Comisia Libe. În primul rând, aș vrea să prezint cronologia faptelor. Pe 21 iunie 2013, experții Belgacom au lansat o alertă de securitate pentru că constataseră anomalii în rețeaua internă a Belgacom. Aceasta datorită unui uh, virus malware. Am uh, făcut apel la specialiști, uh, în special firma Fox IT, care împreună cu experții noștri au realizat o anchetă asupra acestor probleme de funcționare. Primele concluzii în iulie arătau că era vorba de uh, o piratare informatică și un virus uh, până atunci necunoscut în rețelele noastre informatice. Pe 19 iulie am depus o plângere împotriva lui X la parchetul general și parchetul a început ancheta alături de serviciile competente ale unității de informații militare și securitatea statului belgian. Bineînțeles, am cooperat pe deplin pentru realizarea acestei anchete și am realizat o anchetă în paralel la nivel intern cu ajutorul specialiștilor din afară am dorit să vedem în primul rând despre ce fel de virus era vorba și dacă serviciile pentru clienți au fost afectate sau dacă datele clienților au fost afectate. N-am găsit indicații în acest sens. Virusul se afla doar în rețeaua informatică internă a Belgacomului și nu în rețelele telecom, mobile sau fixe ale companiei noastre iar în ceea ce privește datele clienților, acestea nu fusese nici ele afectate. Am început un proces de monitorizare pentru a urmări îndeaproape felul în care funcționa acest virus. În același timp, alături de instanțele competente și de experți, am încercat să găsim o strategie pentru a pune capăt acestui virus. Între uh, iulie și septembrie am uh, început să localizăm virusul și să-l distrugem în mod uh, structural. Alături de compania Fox IT am um, elaborat uh, instrumente de curățire și de scanare și atunci când uh, am reușit să avem uh, succes, pe 4 septembrie am început o operațiune de curățire în profunditate care a avut loc pe 15-18 septembrie. Rețeaua Belgacom înseamnă 26.000 de sisteme informatizate dintre care 124 de sisteme informatice au fost afectate. Acestea au fost înlocuite sau izolate imediat. Operațiunea noastră fusese pregătită, vă dați seama, e vorba de o activitate tehnică care a fost făcută cu minuțiozitate și cu mare grijă într-o ordine bine determinată și cu succes. După această operațiune, care n-a afectat serviciul nostru, serviciile sau clienții, am uh, continuat uh, procesul de monitorizare, care face parte din planul de prevenire pe care l-am adoptat. Rețeaua informatică este scanată în continuu pentru a evita orice fel de alt virus. Și de atunci până acum nu am găsit uh, nicio altă urmă de virus sau de piratare. Dar rămânem în continuare vigilenți. Participăm și la ancheta judiciară și sperăm ca aceasta să ne ofere mai multe informații în ceea ce privește autorii și motivele, motivația lor. La ora actuală nu dispunem de elemente obiective pentru a confirma uh, speculațiile care au apărut în mass media și nici pentru a le dezminte. Aș vrea în încheiere să vă atrag atenția asupra unui lucru. Nu Uh, putem să um, prezentăm aici informații care sunt acoperite de secretul de confidențialitate în cadrul anchetei uh, belgiene. Vă dați seama că parchetul de la Bruxelles uh, nu ne permite să dezvăluim aici informații care ar pune în pericol ancheta. Nu vă putem da nici informații care ar avea impact asupra rețelei informatice și securității acesteia vrem să prezentăm acest cadru înainte de a trece la orice altfel de întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Standard. Următorul invitat, domnul Libert, secretar general al Belgacom. Da, nu am nimic de adăugat față de declarația făcută de colegul meu. Foarte bine, asta înseamnă că avem mai mult timp pentru întrebări și răspunsuri. În primul rând, domnul Moraes, raportor, pentru două minute. Mulțumesc, domnule Standard, vă mulțumesc, domnule Liber, pentru prezența aici. Aș începe, în primul rând, cu uh, această cauză juridică. După ancheta internă, ați raportat uh, problema și informațiile pe care le-ați obținut procurorului uh, belgian. Și noi acum anchetăm aceste informații și dorim să aflăm cât mai multe cu putință pentru a vedea cât de afectat a fost uh, Belgacom și încercăm să obținem cât mai multe informații în acest sens ne dăm seama că nu puteți spune prea mult în legătură cu ancheta în curs. Însă, dacă ați mers până la procuratură, înseamnă că era o chestiune foarte gravă. Așa că puteți să ne spuneți despre ce este vorba, care este problema. E clar că a existat uh, un atac cibernetic, era vorba de hacker, dar care uh, ce ne puteți spune în legătură cu ce s-a prezentat în uh, presă? E adevărat sau nu? Și în al doilea rând, primul ministru belgian a vorbit despre uh, violarea integrității sistemului dumneavoastră. Puteți să ne spuneți uh, cât de grav a fost acest incident și dacă puteți să ne spuneți unde credeți că se află uh, situația acum. Am dorit să vedem care este părerea dumneavoastră dacă compania a fost și în ce măsură a fost afectată, pentru că Belgacom este o companie majoră, uh, integră, dar uh, își oferă serviciile și instituțiilor europene. Și vrem să vă întrebăm cum credeți că a afectat această serviciile pe care le oferiți în afară de infrastructura belgeană și instituțiilor noastre. Mulțumesc că voi fi foarte strict astăzi. Acum două minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, aș răspunde în primul rând în legătură cu acele elemente care se referă la ancheta în curs. În Belgia, atunci când o companie telecom află că sistemul informatic a fost piratat, este obligată să transmită mai departe această chestiune instanțelor judiciare. Și am făcut acest lucru imediat după ce am constatat că uh, era vorba de un atac cibernetic organizat asupra sistemelor noastre informatice. Faptul că am depus o plângere nu înseamnă însă în niciun caz că am avea idee cine ar fi fost autorul acestui uh, atac. Articolul din Der Spiegel vorbește despre un scenariu posibil, însă noi nu putem să ne permitem să facem speculații aici, să identificăm autorii, pentru că aceasta este de competența poliției judiciare și a parchetului. Aceste instituții trebuie să arată cine au fost responsabili și nu ne putem pronunța noi. Da, aș interveni și eu în legătură cu întrebarea uh, referitoare la serviciile oferite instituțiilor europene. Până la ora actuală, acel virus s-a regăsit doar în sistemul informatic intern și există sisteme de apărare foarte puternice între sistemul informatic și rețeaua noastră, indiferent că e vorba de rețeaua fixă sau mobilă. De altfel, din punctul de vedere al rețelei, acolo nu am regăsit niciun fel de software uh, sau virus. Deci nu au fost afectate nici datele clienților, nici serviciile uh, oferite acestora. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș mai adăuga un comentariu. Elementele acestei intruziuni. Până pe 24 septembrie, Acestea au fost menținute în secret uh, și Dacă doriți, vă putem da adresele IP externe care au fost utilizate pentru a realiza atacul și datele pe care le avem. Le-am transmis deja toate aceste date Poliției Federale, uh, la IBPT și altor uh, puncte belgiene și puncte de contact UE uh, responsabile la nivel european. Deci instanțele europene sunt la curent și dețin elemente suficiente pentru a confirma sau nu dacă sistemele dumneavoastră au fost afectate sau nu. Ce am constatat noi este că nu a existat o migrație acestui virus din sistemul intern către alte sisteme externe uh, ale dumneavoastră sau ale Uniunii Europene. Domnule Morez, nu mai aveți uh, întrebări, domnul Vos. Mulțumesc, mulțumesc și pentru explicațiile dumneavoastră. Cu ultimul răspuns, practic, ați anticipat uh, întrebarea mea. În ce măsură eu nu Uh, cunosc foarte bine situațiile, date, aspectele tehnice, dar se poate verifica de un, unde au fost trimise informațiile odată ce au fost uh, ele obținute de către acest virus? Și apoi m-ar interesa și care ar fi calitatea datelor uh, care e posibil să fi fost preluate. Este vorba numai de date de conexiune sau și conținuturi și prin faptul că se presupune că poate atacul a venit din Marea Britanie, va, vi s-a adresat cineva în acest sens sau știm despre aceste lucruri numai din mass media? Mulțumesc. Uh, cine vrea să răspundă? Mulțumesc. Pot să vă confirm că Nimeni nu ni s-a adresat pe acest subiect. Putem numai să ne bazăm pe datele pe care le avem noi și până acum nu, am, nu avem nici un fel de indiciu care să ne ducă la uh, făptași sau la ce fel de informații au obținut ei. Doriți să mai puneți o întrebare? A, deci, practic, putem porni de la premisa că ar putea fi vorba și de alte state, dacă nu am avea aceste indicii din uh, ziare. Și, dincolo de asta, calitatea datelor. Puteți să ne spuneți dacă era vorba mai degrabă de aspecte foarte private sau sunt date de conexiune care au fost uh, prelate? Nu știu cum funcționează acest tip de virus. Ehm, waar we vandaag formeel kunnen over zijn met de huidige... Da. Un lucru putem să spunem, bazându-ne pe informațiile pe care le avem astăzi. Nu am uh, constatat niciun fel de anomalie în legătură cu date de rețea, deci date care sunt transmise prin rețeaua noastră. Anomaliile au fost uh, constatate numai în rețeaua noastră internă. Este vorba de servere Windows cu aplicații tipice de Office pe care le folosesc angajații noștri. Și în ceea ce privește prima întrebare pe care ați pus-o, referitoare la originea acestui atac, nu avem niciun fel de dată care ar putea să ne ducă la un uh, făptaș sau să, care să ne spună ce fel de date și-au au furat acești uh, făptași. Mulțumesc, spune doamna președinte. Am să pre, preiau și eu rolul de uh, raportor din umbră pentru ALDE. Ați spus că experții de la Belga cum au uh, constatat această, um, această intruziune? Dumneavoastră sau uh, factori externe au constatat asta? tehnologic nu o pricep foarte bine, nu pot să, nu știu ce se întâmplă, dar Uh, se pare că modelul acestui atac a fost uh, similar cu cel din 2011 când a existat atacul uh, asupra sistemelor IT ale Parlamentului. Nu poate deci ne putem gândi că este vorba de serviciul de securitate uh, britanic. Ați spus că ați curățat tot uh, din sistem și că totul este în regulă acum, este corect. În plus, Um, uh, există voci care spun că uh, rutărele Cisco au în continuare um, un virus pe ele și este adevărat pentru că și noi la Parlament avem uh, Cisco. Este corect că, în plus, că anumite servere vor fi transferate în Statele Unite? Uh, pentru că atunci datele ar putea cădea în mâinile americanilor, a serviciilor de serviciilor speciale. Puteți în plus să ne explicați de ce numele de cod al serviciilor uh, secrete britanice este Operation Social? Bun. Uh, experții noștri uh, au lucrat împreună cu, fur, cu uh, furnizorii noștri, HP și Microsoft, și noi am descoperit că a fost vorba de un malware. Împre, am descoperit împreună cu HP și Microsoft. Dar am, dat, am cooperat, după cum spuneam, cu furnizorii noștri și am apelat la Fox IT, um, care ne-au ajutat să categorizăm acest tip de malware și am putut constata că este un uh, tip foarte complex de malware. În ceea ce privește um, tipul de virus um, uh, identificat la, co la comisie, e bine, am să vă răspund eu la asta sunt anumite informații care trebuie să fie accesibile pentru a vedea dacă modelul atacului este similar cu cel din 2011, dar noi nu avem acces la ce fel de uh, malware a fost în 2011 la instituții. Bun, am să continui eu să vă răspund la celelalte întrebări. Acum toate sistemele noastre sunt curate, bineînțeles că le supraveghem în mod constant dar în ziua de astăzi sistemele sunt uh, curate, nu am mai găsit niciun fel de urmă de uh, malware la elementele de conexiune, inclusiv routerele Cisco. Și în ceea ce privește IMX, ați spus că Belgia a votat pentru asta, dar, sau, dar Belgacom nu a luat niciun fel de inițiativă în acest sens. Am să vă arăt lista după ședință, spune doamna președinte. Bun, ultima întrebare numele de cod uh, socialist. Um, asta este ceea ce a apărut în uh, Der Spiegel, dar este o, o ipoteză pe care nu o putem uh, confirma, dar nici infirma. Mulțumesc! Ian Albrecht, acum raportor, în numele, raportor din umbră numele verzilor. Mulțumesc! Dați-mi voie să spun că este inacceptabil uh, să nu existe niciun fel de reprezentant din partea guvernului britanic uh, alături de noi. Cred că reacția guvernului britanic este pur și simplu inacceptabilă. Cred că ar trebui să facem apel la toate statele membre să reacționeze la acest, uh, la acest uh, tip de comportament, pentru că nu este vorba de securitate națională, este vorba despre o agresiune cibernetică în interiorul Uniunii Europene și trebuie să existe o reacție la asta. Și trebuie să discutăm despre asta în Parlamentul European. Și ar trebui să insistăm asupra faptului că trebuie dezbătut acest subiect. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență. Am o întrebare detaliată referitoare la sistemul dumneavoastră intern de IT. Puteți să ne spuneți în ce măsură au existat efecte asupra sistemului dumneavoastră intern de IT la care v-ați referit? Ce a fost compromis în mod exact? Și există filiale, cum ar fi uh, serviciul dumneavoastră BICS, care să fie implicate în, sau care să fi fost afectate de acest virus? Și cum sunteți Aș vrea să știu de asemenea dacă BICS oferă și alte servicii și de care, de exemplu, către Parlament, Comisie sau NATO. Mulțumesc, domnule Standard, domnule Libert. Poate am să încep cu întrebarea dumneavoastră referitoare la BICS, BICS BICS este o filială a Belgacom iar uh, sarcina ei este să se asigure că datele uh, și schimbul de date între diferitele rețele funcționează bine și asta la nivel internațional. Deci serviciile BIX, voce, SMS, roaming și altele creează legătura între sutele de operatori din întreaga lume clienții BIX nu sunt, uh, drept urmare, Parlamentul European sau Uniunea Europeană, ci operatori. Unul dintre acești clienți este Belgacom. Noi nu suntem numai acționari BIX, dar suntem și clienți BIX. Având în vedere faptul că BIX făcea parte din Belgacom la început, era practic un departament intern, de-abia din august 2004 a devenit o filială. Ei bine, având în vedere acest fapt, înseamnă că există în continuare legături între rețeaua IT uh, a Belgacom și rețeaua IT a Bix. Și într-adevăr am constatat că malware-ul a fost prezent atât la Belgacom cât și la Bix. Ca să răspund la o altă întrebare, dacă uh, ținta a fost Bix sau Belgacom, nu știm asta. Este ceva ce nu putem să spunem la ora actuală. Dacă îmi permiteți, am să adaug ceva. Nici nu știm cum au avut loc aceste atacuri. Nu știm până acum. referitor la unde se găsea uh, acest virus în sistemul IT și noi avem o separare foarte clară între sistemul IT intern și rețea. Bineînțeles, ne-am uitat și în rețea și nu am constatat niciun fel de uh, prezență de virus. Sistemele interne sunt pur și simplu uh, aplicații de tip Office tipice utilizate de către angajații noștri. Noi avem peste 20.000 de sisteme, avem servere, uh, pur și simplu computere obișnuite și am stabilit prezența virusului la 124 de uh, sisteme, computere sau servere. Și ca să vă răspund la întrebarea noastră suplimentară, ca să dați-mi voie să pun încă o întrebare suplimentară. credeți că se poate dovedi, dacă se dovedește că uh, acest, af, acest virus a venit uh, de la serviciile secrete britanice, cum credeți că va afecta asta uh, compania dumneavoastră și ce credeți că ar trebui să facă uh, guvernul belgian în acest sens? În primul rând este vorba de uh, o întrebare bazată pe speculație. Și, drept urmare, răspunsul meu va fi unul prudent. Aș dori să fac uh, referire la declarația făcută de prim-ministru când s-a, publicat acest uh, incident. El a spus, în ziua în care vom ști cine a fost în spatele acestui atac, uh, guvernul belgian va reacționa în mod puternic împotriva celor care sunt în spatele acestor atacuri, oricine ar fi fost. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la doamna Ernst, în numele GUE, două minute. Mulțumesc! Am trei întrebări. Înainte să le adresez, aș dori să fie clar că nu este vorba cu de ceva banal, este vorba de integritatea uh, structurii, infrastructurii telecom dintr-o țară întreagă. Trebuie să subliniem asta. Și nu este vorba numai de drepturi care au fost um, atinse, ci este vorba de o parte de încredere care se pierde. Ați spus că datele clienților nu au fost uh, afectate, este o altă poveste. Uh, dar cred că oricum trebuie să analizăm foarte îndeaproape acest subiect și nu putem să rămânem la suprafață. Am trei întrebări, după cum spuneam. În primul rând, tehnologia în spatele atacului. În Spiegel citeam despre QE, Quantum Insert. Ce știți despre asta? Este un program? Este un soft? Cine produce acest soft? Ce fel de informații aveți despre acest tip de problematică? Și, în al doilea rând, nu sunt mulțumită referitor la ce ați spus, uh, referitor la cei afectați. Ați spus că este domeniul IT intern, clienții nu sunt afectați, bun, am înțeles, însă am citit că din că acest atac uh, a avut loc în 2010. Suntem în 2013 deja. Cum a fost afectat uh, sistemul intern? Care au fost pagubele? cum măsurați asta, cum evaluați asta, pentru că până la urmă ați mers în fața instanței. Și ce aș mai vrea să știu, ați vorbit despre un plan de prevenție, poate ne puteți spune mai mult uh, despre asta. Ați spus că acum totul este foarte sigur, că controlați, dar parcă nu mi se pare suficient. Aș vrea să formulați mai clar. Mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul pentru răspuns. Da, în ceea ce privește softul, putem spune următorul lucru. Este un soft foarte complex. Asta este foarte clar. Deci putem spune că cei care au dezvoltat acest soft au la dispoziție mijloace semnificative și cuno- au, au cunoștințe tehnice foarte, foarte bune. Nu putem merge în detalii, dar este vorba de uh, un soft foarte complex, foarte evoluat și este foarte clar că s-au investit foarte multe resurse în el. În ceea ce privește referirea noastră la anul 2010, la sfârșitul lui iunie am descoperit acest virus, apoi am uh, depus uh, toți, am făcut pașii necesari, data exactă a intrării virusului în sistemul nostru nu este ușor de constatat. Investigațiile încă uh, sunt în curs în instanță pe acest subiect. În ceea ce privește planul nostru de prevenție, plan betreft is zo dat we daar ook. Dau cuvântul colegului meu. Avem foarte puține informații pe care putem să vi le furnizăm. Pentru a garanta confidențialitatea măsurilor pe care le-am luat în urma acestui incident, putem să vă spunem care este atitudinea noastră generală. Deci, fără a trada confidențialitatea, pot să vă spun următorul lucru. Cu am uh, făcut schimburi de bune practici uh, cu alți operatori telecom. Este tot ce am putut să vă spun în legătură cu confidențialitatea. Sincer, nu sunt mulțumită de răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră un soft complex uh, și foarte evoluat. Și când mă refer la planul uh, de prevenție, nu mă refer la detalii, dar cred că totuși trebuie să ne dați un răspuns uh, mai complex și poate că veți găsi o cale să-l și formulați. is we Tot ce pot să vă spun este că am curățat ceea ce am găsit în sistem. Apoi, căile de intrare în sistem cunoscute, aceste căi de intrare prin efracție au fost închise. Am lansat o monitorizare mult mai intensă decât până acum. Bineînțeles, problema este următoarea. În calitate de operator telecom, de întreprindere, lucrăm cu date personale și avem obligația de a veghea că întotdeauna rețelele noastre sunt securizate. Ce observăm noi astăzi? pentru a explica incidentul din alt punct de vedere. Autorul atacurilor a folosit resurse foarte importante, o tehnologie de vârf, și chiar uh, sisteme foarte bine protejate nu ar fi putut să reziste. Aceste sisteme pe care le avem astăzi nu pot garanta ca cineva care are atât de multe mijloace resurse nu va putea intra niciodată în sistem. Este imposibil uh, să ne protejăm ex ante de orice uh, infracțiune, de orice intrare în rețea. Ne putem întreba, bineînțeles, uh, cum poate o întreprindere să-și protejeze cât mai bine rețeaua. Um, această este nu doar o responsabilitate a întreprinderilor, e nevoie de soluții mondiale. Trebuie să folosim toate, util, uh, toate instrumentele preventive, dar și punitive care există. Avem legislație, directiva pe care ați adoptat-o recent în legătură cu rețelele și securitatea informațiilor. Această directivă este deja în pas în direcția cea bună. Dar, într-adevăr, va trebui să ne întrebăm dacă la nivel local, național, european și internațional nu putem acționa împreună și dacă n-am putea da mai multe mijloace autorităților publice, mai ales cu participarea serviciilor de informații și de depistaj pentru a lupta împotriva acestui tip de infracțiuni. Mulțumesc. Doamna Morvai. Mulțumesc, suntem azi aici pentru că din presă um, am aflat că Agenția Națională de Securitate a Regatului Unit ar fi atacat sistemul Belgacom și astfel a, a încălcat drepturile dumneavoastră în calitate de companie și drepturile um, clienților dumneavoastră, Comisia, Consiliul și Parlamentul European. Bergacom a spus că nu uh, e sigur că această agresiune a venit din partea Agenției de uh, Securitate Națională a Regatului Unit. Uh, ca avocat în drept penal uh, știu că doar în urma anchetei, în urma uh, uh, dovezilor și așa mai departe se va afla cine este făptașul, dar victima de obicei are o poziție uh, foarte clară. Care este poziția dumneavoastră în calitate de victimă? și ca reprezentanți ai clienților dumneavoastră. Care este poziția dumneavoastră în această anchetă și ce ați făcut până acum pentru a găsi făptașul și nu considerați că este rolul dumneavoastră în calitate de victimă ca prin avocații dumneavoastră, prin specialiștii dumneavoastră tehnici să oferiți, să găsiți dovezi să găsiți vinovații, să, să uh, încercați să demonstrați care este identitatea făptașului și vă întreb de ce Parlamentul European și celelalte, eh, celelalte uh, autorități europene, celelalte instituții reprezentante, reprezentante în proces de avocați și care au experți când vorbim despre drepturile victimelor uh, în alte uh, comisii ale Parlamentului despre drepturile victimelor, să nu uităm drepturile noastre ca victime. Acestea sunt importante. U hebt natuurlijk groot gelijk wanneer u zegt dat er... Uh... Aveți dreptate. Când spuneți că avem o responsabilitate majoră în calitate de victimă. Tocmai de aceea am cooperat cât am putut noi de bine cu uh, cei care fac ancheta. Acum, care sunt drepturile victimei în această procedură? În primul rând, suntem parte civilă, am depus această plângere, uh, chiar dacă uh, persoana împotriva căreia am depus uh, plângerea nu este identificată și asta ne dă drepturi. Nu, poate nu în această fază a dosarului, dar mm, pe viitor, dacă se va pronunța o acuzare, Belgacom va avea acces la dosar, în acces complet la dosar. Acesta este codul de procedură penală um, în Belgia. De aceea suntem parte civilă. Acesta este dreptul nostru în calitate de victimă și avem uh, intenția de a ne exersa acest drept. O altă întrebare, doamnă Morbai? Considerați că sunteți obligați din punct de vedere moral și legal uh, să vă folosiți toate resursele, toți experții și toți partenerii din lumea în general pentru a fi activi în acest caz. Sunt uh, foarte surprinsă de faptul că nu aveți dreptul de a uh, cere anumite lucruri în această fază. Și îmi închipui că Ehm, procurorul eh, nu are foarte multe cunoștințe tehnice și eu cred că e nevoie de cunoștințe tehnice în această fază. Dumneavoastră le aveți, partenerii dumneavoastră le au, deci ar trebui să fiți foarte activi, cred eu. Nu credeți că așa este? Da, așa este, bineînțeles. Avem o responsabilitate morală majoră și trebuie să ne asigurăm că autorii acestor atacuri uh, vor fi aduși în fața justiției. Faptul că în acest uh, stadiu al anchetei încă nu avem acces la uh, toate informațiile e normal, dar vom avea acces la întregul dosar când se va încheia ancheta. Nu asta e problema noastră. Noi cel puțin um, Cooperăm cu parchetul cât putem noi de bine și experții noștri cooperează cu poliția judiciară, experții noștri în informatică cooperează. Deci facem, facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta parchetul să facă lumina în acest caz. Și pentru noi și clienții noștri, dar uh, uh, și pentru alte companii cred că e nevoie să facem asta. Mulțumesc! Mai am alte solicitări, dar înainte de asta aș dori să cer o clarificare. După toate întrebările și răspunsurile, încă nu mi-e clar dacă, așa cum scrie mass media, cei care au încălcat integritatea sistemului dumneavoastră au putut asculta sau nu uh, apelurile telefonice, uh, apelurile telefonice de la Parlamentul European, da sau nu, pentru că dacă așa este, atunci doamna Morva are dreptate și noi suntem parte la acest proces. Formal pot să vă spun că nu există nicio indicație că ar fi putut aștepta aceste conversații. Mulțumesc. Bun, vom ține cont de asta. Am cinci solicitări. Un moment și jumătate pentru fiecare coleg. Ca să ni se dea și răspunsuri. Mai întâi um, trei întrebări și apoi răspunsurile și apoi două întrebări și apoi răspunsurile. Vă rog, doamna Romero Lopez mai întâi. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb dacă virusul acela sau software-ul acela uh, de tip malware care a fost, um, n-a fost încă identificat, dar care se știe că e foarte sofisticat, ar fi interesant de știut mm, despre ce fel de tehnologie era vorba. Pentru că acea tehnologie care a fost utilizată pentru a intra în sistemele interne a fost folosită pentru, tocmai pentru a trece nevăzută sau pentru a distruge, pentru a ataca sistemul propriu-zis. Care era obiectivul acelui virus? Și dacă el n-a fost perceput, cât timp, pe ce durată a, s-a întâmplat acest lucru? Mulțumesc, doamna Gomes. Well, I'd like to also register that I find extremely Mulțumesc. Mai întâi, mi se pare foarte cinic răspunsul reprezentanților uh, britanici. Aici nu e vorba despre securitatea națională britanică, e vorba despre securitatea sau lipsa de securitate a Uniunii Europene și o, acuzațiile de spionaj oricând al, cândva aduce la un război. Deci situația e gravă. Acum, întrebările mele acest atac au încălcat viața privată a persoanelor, specialiștilor dumneavoastră IT sau ai clienților dumneavoastră? Dacă nu e vorba de conversații telefonice, atunci e mail sau mesaje text. Și, în al doilea rând, care era, după părerea dumneavoastră, obiectivul acestui atac? doar uh, să se uh, trimită un virus în sistem sau un obiectiv um, cum ar fi uh, pescuirea de informații din sistemele dumneavoastră IT spre alte sisteme IT, de exemplu, care s-ar putea afla în Regatul Unit? Mulțumesc, domnul Clas. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că este absolut inacceptabil faptul că reprezentanța permanentă a Legatului Unit nu dorește să se prezinte în fața acestei comisii de anchetă și că securitatea este uh, o chestiune de resortul statelor membre și nu de resortul Uniunii Europene. Uh, de această dată a ne ascunde pe după subsidiaritate este un act de cinism uh, pentru a refuza uh, să dăm un răspuns în cazul unui, eventual atac. Acum, întrebări pentru Bergacom. Acest incident vă va incita să vă revedeți, reevaluați procedurile? ați făcut apel la uh, companii externe pentru a vă, vă curăța sistemul. Aveți intenția să menționați relațiile cu aceste firme externe, care e clar că au mai multe experiențe decât dumneavoastră. Nu e un reproș. Aveți de gând să le implicați uh, în mod mai regulat sau chiar permanent pentru a putea reacționa mai rapid um, și sau chiar instantaneu dacă uh, Ehm, apar alte atacuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Ehm, la prima întrebare, acest virus, după părerea noastră, din ipoteza noastră de astăzi, ehm, noi credem că obiectivul nu era să ne distrugă sistemele. Nu am găsit indicații conform cărora prestarea de servicii au fost impactată. Deocamdată nu avem indicații că datele clienților ar fi fost uh, afectate uh, sau uh, cât timp a, răsta, a, a rămas virusul în sistem. Nu știm încă care a fost data exactă a intrării în sistem. Din punct de vedere tehnic e destul de greu să se determine această dată. Nu ne putem pronunța încă. Apoi, încă o întrebare. Uh, încă răspunsul la următoarea întrebare. Confidențialitatea datelor. Uh, nu am găsit virus în băncile de date clienți, nici pe rețelele noastre, doar pe sistemele interne ale Belgacom. Nu avem indicații în legătură cu confidențialitatea datelor, uh, cu încălcarea confidențialității datelor. Acum, care ar putea să fie obiectivele acestui atac? Nu putem să tragem concluzii pentru că nu avem suficiente informații în legătură cu asta. În ceea ce privește evaluarea și revizuirea procedurilor noastre, doresc să subliniez că securitatea este o prioritate absolută la Belgacom și acest lucru înseamnă că în fiecare an, în fiecare an investim pentru a beneficia de uh, tehnologii și cunoștințe de vârf. În urma acestui incident am învățat să reacționăm mai bine, mai repede, când ne confruntăm cu un uh, uh, program, un virus uh, și sunt sigur că în urma acestei crize ne-am consolidat, sunt sigur că am tras învățăminte de pe urma acestei crize. Și aceste învățăminte se vor regăsi în modul nostru de a acționa pe viitor o serie de proiecte de la Belgacom prevăzute deja vor fi accelerate. Mulțumesc! Bine. Doamna Gomez, foarte pe scurt, vă rog. Pare rău, nu mi-ați răspuns la întrebare. Acest virus a făcut posibil sau nu că datele din sistemul dumneavoastră să fie copi copiate, transmise, migrate spre un alt sistem ar putea permite cuiva de la, de la uh, Departamentul uh, de Informații din Regatul Unit să asculte ce spune soția unui uh, funcționar european la nivel înalt? Uh, Doar informații concrete ne pot permite să ne pronunțăm în legătură cu asta și nu avem aceste informații. Mulțumesc. Deci nu puteți spune nici da, nici ba. Dar dacă ați putea măcar infirma, ar fi bine. O ultimă solicitare de luare a cuvântului, domnul Belet, vă rog. Ah, eh, mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc eh, că mi-ați permis să particip în numele Comisiei de Industrie să participe aici. Domnule Libert, comentariile noastre sunt îngrijorătoare. Ne-ați spus că autorii dispun de mijloace și de capital considerabil și că nu vă puteți proteja și acest lucru se poate repeta pe viitor că singurul lucru pe care îl putem face este să curățiți rețelele a posteriorii. Dumneavoastră trebuie să respectați legislația națională și europeană și puteți să ne ajutați în acest sens. Cum putem întări această legislație? Spuneți că putem rezolva această problemă la nivel înalt. Ce înseamnă asta? Cum anume? La nivelul legiuitorului, a operatorilor? La ce nivel? la nivelul serviciilor de inteligență, ce se poate face la nivel european pentru a evita așa ceva pe viitor, bineînțeles în măsura posibilului. Da, într-adevăr. Este o întrebare foarte pertinentă. Ce putem face noi, ca firmă, pentru a asigura o protecție adecvată a sistemelor informatice. Noi putem îmbunătăți în permanență aceste sisteme și să tragem lecțiile de pe urma ceea ce s-a întâmplat. Și asta facem în permanență. Am organizat un schimb de opinii, schimb de bune practici cu ceilalți operatori, deci există deja astfel de idei Ceea ce am constatat este că în ziua de astăzi protecția intereselor economice ale Uniunii Europene, dacă îmi permiteți să spun așa, nu este neapărat prioritatea numărul 1. Spun asta pentru că mijloacele necesare pentru a garanta o politică de securitate cibernetică nu sunt întotdeauna la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. De altfel, și alte firme și noi am constatat că complexitatea acestei uh, infracțiuni implică niște resurse fantastice și noi, companie privată, nu putem lua măsurile necesare pentru a-i face față și cred că nicio companie și nicio autoritate publică nu poate scăpa unui astfel de atac. Este o realitate pe care am constatat-o. De aceea abordarea de care avem nevoie trebuie să fie uh, una la nivelul uh, tuturor instanțelor implicate și să implice și prevenirea și reprimarea unor astfel de incidente. Dacă constatăm un astfel de incident, trebuie să vedem cum luptăm împotriva lui și cum îl putem preveni. Ce măsuri concrete putem lua la nivelul companiilor, a firmelor, la nivelul autorităților, la nivel național și european. Dacă mă întrebați însă dacă putem prevedea și ne putem proteja împotriva unor astfel de atacuri, din păcate răspunsul este negativ, pentru că se ajunge la un anumit nivel de atacuri cibernetice la care nimeni nu poate răspunde singur. Vă mulțumesc foarte mult, ne apropiem de sfârșitul acestei prime părți și, în concluzie, aș spune că acum uh, sunt și mai nedumerită decât eram la început. E vorba, deci, de un atac masiv din partea cuiva care pare a fi o organizație cu resurse suficiente sau chiar ceva la nivel statal, dar doar sistemele interne ale Belgacomului au fost afectate. Și atunci, de ce s-a transformat asta într-un incident atât de grav care trebuie să fie raportat autorităților naționale? Și dacă este doar sistemul intern, atunci de ce nu ne puteți confirma sau infirma confirma dacă datele au migrat sau nu. Spuneți că nu au fost interceptate apeluri telefonice, atunci de ce a devenit asta o chestiune publică și nu doar o chestiune internă pentru Belgacom? Și de ce sistemul Belgacom ar fi fost uh, interesant pentru eventual o țară terță? Îmi pare rău, dar și știu că nu puteți spune tot ce, toate datele pe care le, le aveți, nu le puteți uh, devola aici, dar oricum vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici și pentru răspunsurile detaliate pe care ni le-ați dat. Vă mulțumesc și pe viitor vă așteptăm aici în continuare. Asta ne face să terminăm această prima parte și începem cea de-a doua parte a întâlnirii noastre. Domnul Lovan, uh, din partea Marii Britanii, vă spuneam, uh, nu a dat răspuns uh, invitației noastre, nu a dat curs invitației noastre. Așa că trecem imediat la domnul Frank Robben, de la Comisia pentru Protecția Vieții Private din Belgia, co-raportor la dosarul Belgacom. Vă rog, domnule Robben pentru o scurtă introducere. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Foarte succint, așa cum mi-aș cerut. Aș vrea să-ți fac două comentarii în numele Comisiei pentru Protecția Vieții Private Belgiene. Și după aceea am să vă spun care sunt învățămintele pe care le-am tras la nivel european. Ca reprezentant al Comisiei uh, de Protecție a Vieții Private, rolul nostru este acela de a veghea că măsurile de securitate care au fost luate pentru protejarea datelor personale sunt suficiente, ținând cont de sensibilitatea acestor date, acestor informații. Atunci când uh, am aflat de existența acestui incident. Am luat legătura imediat cu Belgacom. Belgacomul a cooperat foarte bine, ne-a pus la dispoziție toate documentele, chiar și documentele confidențiale, bineînțeles cu condiția de a respecta secretul profesional din partea noastră. E singurul lucru pe care pot să vi-l confirm că de când s-a constatat acest atac cibernetic, noi am reacționat imediat pentru a evita orice fel de daune suplimentare și pentru a reacționa cât mai rapid. Din câte am constatat până acum, nu au fost afectate datele personale și ele nu au fost transmise, deci nu a existat o migrație a datelor personale către părți terțe. Aș vrea însă să fac și câteva sugestii acum la nivel european, dacă îmi permiteți. În primul rând, ar trebui să încercăm să uh, nu mai facem pe oameni să le fie teamă, pentru că sistemele informatice sunt eficace, sunt utile, nu trebuie să uh, subminăm existența acestora. Există și posibilități juridice care ne arată că există noi ipoteze pe care trebuie să le analizăm. În primul rând, ar trebui să avem o strategie europeană în ceea ce privește securitatea informatică și cibernetică. Există situații care depășesc sistemul național, așa că avem nevoie de strategii supranaționale, strategii la nivel european. De asemenea, o fațetă juridică este importantă și mai mult decât atât să se ajungă la încheierea unor acorduri între organizații. Pentru că am văzut că există uh, un model de funcționare a virusului care se repetă și am putea face un schimb de experiență pentru a putea reacționa mai bine. Așa cum spunea domnul Belet, ar trebui să facem un adevărat pool de cunoștințe tehnologice și pentru asta trebuie să avem destulă competență tehnologică pentru a analiza acest virus. Noi, în Belgia, noi singuri, nu avem aceste cunoștințe de tip tehnologic pentru a rezolva această problemă. Și în calitate de organizație națională în Belgia, avem uh, foarte puține resurse pentru a face față unui atac atât de sofisticat și de bine organizat. Și aceasta afectează și ancheta pe care o putem uh, realiza noi în astfel de cazuri. Am avut ocazia să o spunem și mai înainte, însă aș vrea să vă spun, atunci când redactați o directivă sau un proiect legislativ, ar trebui să vă centrați pe aspectele de intervenție, pe acele aspecte pe care statele membre nu reușesc să le implementeze singure. E adevărat, uh, aspectele transfrontaliere trebuie tratate cu prioritate și criminalitatea transfrontalieră trebuie să fie tratată la nivel transfrontalier, pentru că nu există niciun organ uh, european care să reacționeze în ziua de astăzi față de astfel de atacuri cibernetice. Și mă opresc aici, doamna președintă, cred că am fost destul de subțint și voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Moraes, pentru două minute acum, raportor. Mulțumesc, domnule Robin, pentru prezența dumneavoastră aici. Nu știu dacă am înțeles bine din ceea ce ați spus dar uh, se pare că ați avut uh, capacitatea de a analiza ancheta făcută de Belgacom și aș vrea să știu care sunt exact competențele dumneavoastră, ce fel de competențe aveți și cât de în detaliu puteți ajunge cu ancheta dumneavoastră. Vă reamintesc că um, la această întâlnire ar fi trebuit să-l avem pe Sir Ian Loban, um, noi uh, nu avem niciun fel de putere, ne bazăm doar pe cooperarea pe care o avem cu celelalte părți, deci avem nevoie de cele două fațete ale, ale monezii. Colegii de la Belgacom pot să ne dea doar informația pe care doresc să ne-o dea din punct de vedere al cooperării, dar pe de altă parte uh, ei au o, o cauză prima facie pentru că există de fapt această cauză care a ajuns la procuratură. Nu a venit aici și reprezentantul Regatului Unit, deci nu avem cealaltă parte care să ne prezinte cealaltă fațetă și v-am adus pe dumneavoastră aici pentru că considerăm că există anumite elemente ale anchetei realizate de către o parte independentă la nivel belgian. Deci dacă aveți anumite elemente, dacă aveți um, o idee mai deosebite în legătură cu încotro se îndreaptă această anchetă și ce ați aflat în uh, dosarul Belgacom, problema mai largă a cibersecurității, ce se întâmplă aici? Dumneavoastră spuneați, din câte am înțeles, că nu există o problemă foarte mare cu protecția datelor personale. Nu știu dacă colegii mei au auzit asta, dar ați putea să ne dați mai multe detalii în această privință și părerea dumneavoastră personală? Da. După cum vă spuneam, eu reprezint Comisia pentru Protecția Vieții Private și rolul nostru este acela de a verifica dacă datele personale, datele referitoare la clienți au fost afectate sau nu și dacă acestea au fost utilizate în alte scopuri aceste date. Noi nu avem un mandat de anchetă pentru a vedea unde se află originea acestui, acestui atac sau care este partea tehnică a lui. Vă spuneam că am primit toate documentele pe care le-am cerut și pot să vă confirm că, din câte știm până acum, nu există indicii care să arate că ar fi existat un transfer masiv de date, de date ale clienților sau ale cetățenilor. Deci, n-ar fi, nu există, se pare, o utilizare a acestor date în alte scopuri. Dar noi nu avem competențe specifice pentru a face o anchetă, există alte instanțe, parchetul belgian și așa mai departe, dar acesta nu este rolul nostru. Rolul nostru se limitează la felul în care au fost afectate aceste date personale ale clienților, ale cetățenilor și aici putem spune cu certitudine că nu Domnule Moraes, doriți să faceți o întrebare suplimentară? Nu, eu am înțeles foarte bine care este rolul dumneavoastră, dar vreau să vă confirm de ce v-am invitat aici, pentru că reprezentați o dimensiune suplimentară pentru noi, aceea unei părți independente care analizează acest dosar. Ne-ați dat răspunsul dumneavoastră și văd că aceasta a cauzat oarecare confuzie, pot să vorbesc cel puțin în numele meu, dar ați răspuns la întrebări. Mulțumesc din partea PP-ului, domnul Vos, două minute. Um, so wie ich Sie verstanden habe. Așa am înțeles eu lucrurile. Äh, cetățenii nu sunt afectați, ar trebui să ne referim mai ales la aspecte internaționale. Cred că în contextul acestei întregi afaceri, äh, NSA, Prism și așa mai departe, Chiar dacă în acest caz nu avem informații, cred că dimensiunea internațională există. Și dacă aveți anumite idei referitoare la aspectele internaționale, atunci care sunt ele? Ce ar trebui pus la un loc? Ce măsuri ar trebui să fie luate? să ne gândim că ar fi afectați clienți. Care ar fi măsurile care ar trebui să fie luate? Ik heb het al voor een stuk uh, aangegeven. Hè. Ik denk dat wij perfect in staat zijn. Da. In calitate de organ de control național, noi verificăm dacă sistemele locale sunt uh, securizate și dacă sunt bine controlate. Un element însă este necesar. Să înțelegem că este vorba aici de a, o infracțiune foarte complexă. Este vorba de o tehnică de încriptare și e foarte greu să a, descifrăm acest software pentru a ști ce s-a întâmplat. E vorba de o tehnologie de vârf și uh, niciun stat membru nu poate face față singur. Iată de ce avem nevoie de toate competențele la nivel european pentru ca lupta noastră să fie una structurată. Pentru că astăzi a fost afectat Belgacomul, dar poate peste câteva zile uh, o altă companie, un alt sistem va fi afectat cu același modus operandus, deci cu analogii uh, față de acest caz. Deci avem nevoie de o abordare sistemică, structurală, pentru ca astfel de atacuri să fie uh, prevenite și să se vadă dacă există analogii între virus sau nu. În Uniunea Europeană e nevoie de un sistem organizațional care să răspundă acestor cerințe pentru a avea un schimb de informații pe marginea virusilor și pentru a avea un sistem de informare mai eficient decât cel actual. Mulțumesc. Vorbesc acum în calitate de raportor din umbră pentru grupul ALDE. Pot să spun că această audiere mă face să am ideile din ce în ce mai confuze. Am ascultat cele două părți, Belgacomul și Comisia Belgiană, și vorbim aici de un atac masiv foarte sofisticat de către un actor statal cu resurse deosebit de mari, poate fi orice țară, poate fi orice organizație, mas- atac masiv, sofisticat, asta spuneți dumneavoastră. Dar, cu toate astea, totul e în regulă pentru că nu au fost interceptate convorbirile, clienții nu sunt afectați, datele nu au fost transmise și, cu toate astea, există o anchetă penală confidențială, deci nu mai înțeleg nimic. Ori e una, ori cealaltă. Ori e vorba de un incident major, de un incident grav care justifică toate măsurile care au fost luate, deci anchetă penală, audierea noastră și așa mai departe, ori e vorba de o chestiune minoră doar la nivel intern al Belgacomului. Nu se poate să... Nu incredibil să spunem și una și alta să spunem că mass media a inventat practic tot acest caz. Nu, nu e vorba doar de imaginația noastră și cu toate astea să avem o anchetă penală și dumneavoastră să spuneți că totul e în regulă. Pur și simplu nu e credibil. Și mă surprinde foarte mult altitudinea autorității belgiene pentru protecția datelor. Înțeleg că nu aveți puterea, nu aveți competența de a, a investiga, să vedeți cine este autorul. Dar uh, nu ne puteți vorbi aici doar de o legislație europeană mai bună. Nu, dacă este un atac masiv, uh, dacă nimic nu e adevărat, atunci încheiem aici ședința și ne cerem cu toții să bem o bere. Însă dacă e adevărat, atunci trebuie să avem mai multe răspunsuri decât cele pe care le avem acum. Da, mă scuzați, aș vrea să intervin pentru a răspunde comentariului dumneavoastră. Înaintea acestui eveniment, Belgacomul a reușit de fiecare dată să facă față uh, ciberatacurilor și sistemele noastre nu fuseseră afectate. De data asta însă, virusul a intrat și a afectat uh, în jur de 120 de sisteme. Noi lucrăm aici pe marginea datelor a uh, faptelor reale. Uh, Presa însă face speculații, vorbește despre tot felul de ipoteze. Noi, noi plecăm de la datele concrete, de la cifrele pe care le avem. Și până la ora actuală, datele reale nu ne arată că ar fi existat uh, uh o, uh, un flux de informații în legătură cu datele clienților către autorii acestei infracțiuni. Suntem în continuare în uh, proces de monitorizare alături de instanțele competente, cooperăm cu Comisia pentru Protecția Datelor uh, și Vieții Private în Belgia, dar la ora actuală nu putem vorbi decât despre datele pe care le deținem. Pentru noi, într-adevăr, este vorba de un adevărat atac de uh, o infracțiune și este pentru prima oară când un astfel de virus a intrat în sistemul nostru informatic o întrebare suplimentară. Da. Dacă considerăm că este un incident serios, da, dar acțiunile au fost luate la timp și consecințele au fost limitate. Nu a existat o fugă de date. Asta este cel mai important. Atunci, o scurtă întrebare suplimentară pentru ambii. Ce s-ar fi putut întâmpla în sistemul intern al Belgacomului? ce există acolo atât de interesant pentru serviciile secrete britanice sau de orice alt tip ar fi ele. Doamna președintă, într-adevăr, putem uh, lansa aici tot felul de ipoteză, dar nu este rolul meu să răspund la astfel de întrebări uh, teoretice pentru că e vorba aici doar de ipoteze. Nu știm exact care era obiectivul acestui atac cibernetic. Domnul Roban, vă rog. N-am nimic de adăugat. Mulțumesc atunci. Domnul Albrecht din partea verzilor. Mr. Mm, Robin. Mulțumesc. Domnule Robin, sunt oarecum nedumerit de răspunsurile dumneavoastră și de felul în care ați încercat să spuneți că totul uh, e în ordine, pentru că ne aflăm în toiul unei crize în ceea ce privește aplicarea legislației asupra protecției datelor și a vieții private și uh, în Belgia și e vorba și de convenția asupra protecției datelor și a legislației în vigoare și cred că ar trebui să fiți un pic mai îngrijorat în calitate de membru al acestei comisii belgiene. Și sper că nu aceasta să fie atitudinea generalizată în instituția dumneavoastră. Acum am și o întrebare. Ați vorbit despre consecințe la nivelul uh, competențelor de anchetă europene pentru a putea investiga astfel de cazuri autoritățile belgiene, inclusiv um, parchetul belgian, implică EC3-ul, Europol Cybercrime 3, și aceasta este exact ceea ce propuneați dumneavoastră. Noi am cheltuit milioane de euro pentru a avea acest sistem la nivel european și atunci uh, Vreau să vă întreb dacă autoritățile belgiene și parchetul belgian au luat legătura cu această instituție din cadrul Europolului și dacă n-au făcut-o, de ce n-au făcut-o? Da, cred că ne-am îndeplinit rolul și v-am spus de mai multe ori care este rolul comisiei noastre. Noi am analizat uh, dacă au fost afectate sau nu datele personale și, din câte am văzut până acum, am analizat toate rapoartele, s-au luat toate măsurile necesare, am văzut și datele confidențiale și nicio dată personală nu a fost afectată. Asta este munca noastră, însă în afară de asta, în paralel, se desfășoară o anchetă în care se încearcă să se vadă originea acestui atac, acestei infracțiuni. ne confruntăm aici cu sisteme foarte sofisticate și am făcut apel la competențele uh, altor instanțe, atât belgiene cât și europene. Și nu este rolul nostru, este rolul unor altor autorități, a Belgacomului și a autorităților belgiene. Noi ne ocupăm doar de implementarea corectă a legislației referitoare la protecția datelor. Și noi considerăm că măsurile luate de Belgacom au fost cele potrivite, că măsurile au fost luate după constatarea problemei, dar că acestea erau corecte și că s-a făcut tot ce era posibil pentru ca acea infracțiune să nu aibă consecință asupra fluxului de date și a migrării de date personale sau profesionale. Da, mai aveți uh, o întrebare suplimentară, domnule Albrecht? Da, mă întreb așa eu singur cum puteți uh, exclude uh, migrația de date personale și cum puteți fi atât de sigur. Nu știu dacă există indicații, dacă există indicii în acest uh, sens, dar dacă nu știți ce fel de date au fost uh, afectate, atunci cum puteți uh, exclude faptul că datele personale nu au fost afectate în niciun fel? Domnul Roben. Nu, nu putem exclude această ipoteză, domnule Albrecht. Pentru că datele care au fost uh, transmise au fost transmise în mod criptat și cu măsurile de securitate pe care le avem, noi nu putem face o descifrare a acestora. Însă am, controla, am controlat debitul datelor transmise și nu e vorba de un volum masiv. Dacă doriți să știți ce fel de date au fost afectate, ar trebui să vedem întâi, să descifrăm deci să găsim codul acelui virus pentru a vedea ce fel de date au fost transmise. Deci trebuie uh, descifrat acel cod pentru a vedea ce date au fost preluate și pentru asta avem nevoie de competențele necesare, competențe, repet, foarte complexe, te tehnologie de vârf. Dacă am fi știut ce s-ar fi întâmplat, dacă am fi cunoscut codul, am fi văzut datele care au fost afectate. Dar ținând cont de volumul datelor transmise, am, ne-am dat seama, deci am dedus că această fugă nu a fost masivă. Iată ce am făcut. Dacă putem garanta 100% că nu a existat un transfer de date, nu, nu putem oferi această garanție. Răspunsul e clar. Dar măsurile luate, măsurile de securitate ne permit să spunem că nu a existat un transfer masiv de date. Da, ECR-ul este absent din partea GUE, doamna Enz. Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc ce fel de propoziție am auzit ați spus nici o întreprindere nu poate să se protejeze singură, trebuie să ne gândim la asta. În al doilea rând ați spus, dumneavoastră în calitate de responsabil pentru protecția datelor, ați spus că autoritățile naționale nu pot verifica, au foarte puține posibilități să facă verificări. Vă întreb cât se poate de direct. Nu există niciun fel de tehnologie la ora actuală pentru a se proteja împotriva unui astfel de tip de atac cibernetic? cât de sigură este compania Belgacom, este garantat, um, este garantat caracterul privat al uh, telecomunicațiilor? Din punct de vedere tehnic mă interesează. Și apoi m-ar interesa ce fel de audituri s-au făcut în legătură cu uh, siguranța și securitatea și Belgacom ce fel de audituri au avut loc, la ce, perioade, la ce intervale de timp, care au fost rezultatele, care a fost ultimul făcut și se face acum ceva diferit. Cine face aceste audituri? Este un, un for independent sau altcineva? Și ce veți schimba uh, în urma acestei situații? Și apoi, dacă a fost afectat sistemul intern de IT și am citit din Spiegel că acest lucru s-a întâmplat prin angajați, atunci, atunci acești angajați sunt afectați. Deci trebuie să existe persoane în, în acest sistem a cărei viață ar putea fi să, ar putea fi, să fie afectată. Câte, despre câte persoane este vorba? În ceea ce privește faptele, am să dau cuvântul Belgacomului pentru a răspunde. Întrebarea, cealaltă întrebare, dacă se poate evita un astfel de atac, din nefericire, răspunsul este nu. Dacă un astfel de virus poate intra prin așa numitele metaporți, ar fi foarte greu să împiedicăm acest proces. Ce se întâmplă în Statele Unite, de exemplu? și acolo ni s-a spus că nu există garanții în ceea ce privește uh, sistemele absolut protejate. Pentru a avea sisteme protejate, ar trebui să avem un sistem permanent la nivel global. Noi nu putem exclude această posibilitate și nu putem exclude existența unei uși ascunse care să permită accesul din afară în aceste sisteme. Însă, putem lua măsurile necesare ținând cont de riscurile uh, cu care ne confruntăm, ținând cont de tehnologiile implicate, încercăm să evităm pe cât putem acest risc, dar el nu poate fi uh, evitat pe de întregul. Și acum am să dau cuvântul Belgacomului. Da, aș confirma și eu ce a spus colegul nostru. Pentru noi, securitatea sistemelor informatice este absolut esențială. Noi uh, Lucrăm în continuare pentru a ajunge la noi măsuri de securitate și pentru a fi întotdeauna cu un pas înainte față de eventuali infractori. Și am reușit să facem acest lucru, cum se știe foarte bine, au existat cazuri, cazul atacului Vandeta, unde, într-adevăr, am reușit să le evităm. Tehnicile utilizate sunt la nivel foarte înalt. Uh, sistemele noastre sunt certificate la nivel ISO. Deci avem norme, norme foarte stricte, controlate de uh, audituri externe. Avem și benchmark-uri în ceea ce privește utilizarea datelor noastre de către alți operatori europeni. Participăm și în forumuri uh, de tip etic și aceste măsuri uh, implică și măsuri de securitate, nu doar de tehnologii de arhitectură a sistemului. E vorba aici de un adevărat uh, procedeu de guvernanță, de cultura securității în cadrul uh, unei companii. Iată, aceste etaloane, aceste benchmark-uri ne permit să învățăm de pe urma problemelor și asta îmbunătățește planul nostru de acțiune de fiecare dată încercăm în fiecare an să întărim procedeele noastre, să avem măsuri mult mai eficace. Și pot să vă spun că infrastructura informatică internă este protejată și, de asemenea, cea externă, care oferă o protecție suplimentară clienților. Problemele însă au apărut doar la sistemul intern. Însă, care a fost veriga slabă, veriga care a permis virusului să intre, această meta uh, poartă de intrare, nu știm. O altă întrebare s-a pus dacă am luat măsuri suplimentare. Da, am luat astfel de măsuri și ele sunt aplicate la ora actuală. Există și un raport tehnic care se uh, pregătește, probabil că va fi publicat la sfârșitul lunii octombrie și uh, întregul management al Belgacomului va analiza acest raport pentru a lua măsurile necesare, pentru care să fie mai puternice decât până acum. Mulțumesc și pentru a termina cu raportorii din umbră, dau cuvântul doamnei Morvai, două minute. E eh, Thank you. Mulțumesc și mulțumesc uh, reprezentantului uh, Comisiei Belgiene referitoare la datele cu caracter personal. Mă întreb dacă nu v-am înțeles greșit. Vreau să clarific. Mi se pare că ați spus că pe de o parte a existat un atac major asupra companiei belgene de telecomunicații. Pe de altă parte nu s-a făcut niciun fel de rău clienților. Deci, practic, nu este ceva ce ține de dumneavoastră. Și mă gândeam, în timp ce vorbeați, la o paralelă, la o idee paralelă. Dacă cineva uh, împușc, trage un glonte înspre cineva dar victima nu este atinsă, glontele merge pe lângă, oare poliția ar spune nu s-a întâmplat nimic, nu trebuie să ne agităm? Victima nu a fost vătămată. Poate că victima ar trebui să se protejeze un pic mai bine de acum încolo. Nu cred că acest lucru s-ar întâmpla. S-ar considera că este un, o tentativă de omucidere sau de atac. Este în continuare o crimă o infracțiune, de ce nu este considerată ca atare de către dumneavoastră? Și încă ceva. Se pare că autoritățile belgiene, mai ales parchetul belgian, are nevoie de ajutor în această investigație și cred că Comisia Libe și procedura noastră de anchetă ar putea ajuta aici. Există o slăbiciune în acest caz și se pare că uh, acest lucru nu a fost luat în considerare de către, uh, de către parchetul uh, belgian. De ce? E foarte clar că Edward Snowden uh, cunoaște detalii în acest caz. De ce nu-l invităm să vorbească cu noi pe Skype? Înregistrăm și transmitem asta autorităților belgiene ca o probă. Și pornind de la asta, situația ar fi mult mai ușoară. Uh, E întotdeauna așa o senzație plăcută să-i ajuți pe alții. De ce nu facem asta? Doamna Intveld, uh, mă, sunt, uh, vă mulțumesc pentru această sugestie, mi se pare foarte bună. Sunt convins că Belgacom ne va pune la dispoziție o legătură sigură pentru asta. Mulțumesc. Uh, cred că nu m-am exprimat destul de clar. Are loc o procedură în instanță acum. În această procedură din instanță se încearcă să se afle cine a, fă, cine a comis această infracțiune și cum a avut ea loc. Există um, un proces, dar noi nu avem uh, astfel de competențe penale, comisia noastră. noi avem uh, competențe în domeniul datelor cu caracter personal. Dacă într-adevăr se va constata o astfel de infracțiune, se, vor trebui să se ia măsurile necesare pentru a proteja datele. Sunt două lucruri diferite, procesul din instanță și apoi responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal. Noi am verificat dacă informațiile uh, dacă datele cu caracter personal au fost afectate, se pare că nu este cazul. Apoi am verificat dacă măsurile luate de către Belgacom au fost suficiente pentru a evita situația în viitor și mi se pare că așa s-a și întâmplat. Considerăm că măsurile luate de Belgacom la momentul respectiv au, au fost bune, am analizat asta și am ajuns la concluzia că da, au fost bune și asta am avut noi de făcut, dar rămâne în continuare procedura penală în fața instanțelor belgiene. Dar eu nu vorbesc uh, despre acest proces, vorbesc, despre, vorbesc în calitate de reprezentant al uh, autorității pentru protecția datelor cu, pers- cu caracter personal. Nu ați invitat pe nimeni uh, din instanța belgiană. De altfel, uh, nici nu ați fi putut pentru că este vorba de confidențialitatea unei investigații. Nu se poate vorbi despre o anchetă în curs atâta timp cât ea este uh, pentru că ea este confidențială. Bun, aș fi vrut să clarific dacă considerați că este un caz referitor la viața privată, ca un caz important al, viol- al încălcării vieții private, poate că nu s-au compromis datele clienților, dar au fost uh, amenințate. Poate că nu cunosc eu prea bine reglementările și competențele comisiei dumneavoastră și greșesc, dar poate, am senzația că trebuie să fie un caz pentru dumneavoastră, pentru că dacă rolul comisiei dumneavoastră este să protejeze viața privată a celor din Belgia, dacă are loc un astfel de, o astfel de periclitare majoră a vieții private a oamenilor, atunci ar trebui ca dumneavoastră să vă ocupați de asta. Atât. Nu mai uh, vreau să iau mai mult timp. Da, noi vedem asta ca un caz foarte uh, Uh, important în, în acest uh, domeniu. Este foarte important ca sistemele IT să fie bine protejate, însă am constatat că nu s-a uh, invadat uh, viața privată a persoanelor. Din datele pe care le avem, nu au fost încălcate uh, prevederi referitoare la protecția datelor. Bineînțeles, a existat un pericol uh, și aici uh, trebuie făcut ceva, se și face de altfel, dar, din câte știm, până acum nu au fost atinse date uh, personale ale clienților. Doamna președinte, întâi dau cuvântul raportorului. O întrebare pe scurt uh, către domnul Roven și aș dori să vă explic că înțelegem limitările competențelor dumneavoastră, înțelegem asta. Nu am invitat pe nimeni altcineva din domeniul judiciar. Dar dați-mi voie să vă întreb. Cunoașteți un alt element al infrastructurii belgiene care are acces, de exemplu, la Centrul European de um, Criminalitate Cibernetică. Noi am creat acest centru împreună cu Europol, tocmai pentru a face față unei astfel de situații și uh, vedem că nimeni nu accesează acest uh, centru, nimeni nu folosește această infrastructură pe care noi am creat-o tocmai pentru astfel de cazuri. Este uh, un numitor comun în toate audierile pe care le avem. Chiar dacă faceți parte din comisia din care faceți parte, din instituția din care faceți parte, uh, cunoașteți această infrastructură. Bineînțeles, vă solicităm cooperarea. Spuneți-ne alte infrastructuri, alte instituții accesează acest uh, centru, pentru că pentru asta este el uh, creat. Și dacă nu, de ce nu? Nu știu să vă spun. Nu pot vorbi în numele serviciilor secrete belgiene. Noi ne-am adresat dumneavoastră pentru a um, ancheta lucrurile împreună, dar uh, ei poate vor, vă vor contacta este nevoie de competențe la nivel foarte înalt, inclusiv la nivel european. Bineînțeles că eu am pledat pentru asta. Trebuie ca lucrurile să se întâmple așa. Domnul Albrecht, îmi cer scuze. În mod evident, se, unii jurnaliști au confirmat că este vorba de serviciile secrete care, britanice care au fost sursa atacului. Nu știu dacă ați știut despre asta înainte, dar m-aș fi așteptat că dacă asta este adevărat, cel puțin autoritățile belgiene să fie mai deschise și să aibă un răspuns mai direct. Cereți Belgacom să confirme asta? depinde de dumneavoastră dacă vreți să spuneți ceva în acest sens, dar eu tocmai am făcut referire la asta și e dezamăgitor uh, dacă tocmai jurnaliștii uh, îmi oferă această confirmare în timpul acestei anchete. Am să-i rog pe toți invitații să ne răspundă la această întrebare pe scurt și apoi vom trece la ultimii trei vorbitori. Bun, dacă ceea ce spun jurnaliștii este corect, atunci este într-adevăr uh, Uh, dezamăgitor faptul că presa primește aceste informații înainte de Belgacom, dar ceea ce pot eu să vă spun este că noi nu avem astfel de informații până astăzi referitor la cine a efectuat acest exemplu, acest atac. Nici uh, eu nu am nimic de adăugat, nu avem această informație. Am să îi dau cuvântul doamnei Zipăl, doamnei Gomez și doamnei Romero Lopez pentru câte un minut și jumătate și apoi vom avea răspunsurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că ultima dezbatere este ciudată. De mai multe ori am auzit astăzi că cine a fost în spatele acestui atac a avut mijloace Uh, financiare, te tehnice, organizatorice semnificative dispoziția. Ne-am dat seama că nu poate fi o întreprindere. Dacă nu este un serviciu secret, atunci cine? Poate să ne spună cineva asta? În al doilea rând, dacă nu este vorba de un serviciu secret, sau invers, dacă nu a fost o firmă privată, ci un serviciu secret, atunci multe prevederi uh, nu se aplică pentru că este vorba de un serviciu secret căruia îi se aplică alte drepturi, dar cine să ia măsurile de prevenție pentru protecția uh, față de astfel de atacuri din punct de vedere tehnic, infrastructură și așa mai departe, dacă statele membre nu reușesc asta. În al treilea rând, nu au fost afectate datele, datele clienților, deci nu date cu caracter personal. Uh, dar se poate exclude, având în vedere mijloacele folosite uh, pentru a intra în sistemul Belgacom, că ar fi putut să se obțină astfel de informații, pentru că de ce altfel să faci astfel de eforte, eforturi? Este posibil să se fi obținut informații care ar putea să se întoarcă împotriva cetățenilor, împotriva întreprinderilor de telecom? Acestea sunt întrebările mele. Doamna Gomez. Domnule Roban, ați spus că nu aveți informații referitoare la un um, transfer de date cuprinzător. Dar aveți dovezi referitoare la un eventual um, transfer uh, selectiv uh, sau uh, ascultarea um, aleatorii a unor uh, conținuturi, uh, citirea unor SMS-uri uh, sau ceva similar, sunt lucruri importante. Nu este vorba de transfer masiv de date, ci de monitorizare selectivă ocazională. Și o sugestie. Dacă nu este implicat Europol uh, și centrul uh, cibernetic, uh, atunci de ce nu îi sesizăm noi? Spune doamna Gomez, noi sunt, și eu sunt membru Belgacom. Doamna președinte, nu sunteți stat membru. Doamna Romero Lopez, aici ni s-a vorbit de mai multe ori despre importanța laboratoarelor pentru cifrarea și descifrarea datelor. Și aș vrea să știu în Belgia, uh, ce fel de laboratoare fac uh, această muncă? E vorba de companii care au o responsabilitate foarte mare și cred că ar trebui să le cunoaștem în primul rând și în al doilea rând ar trebui ca aceste laboratoare să fie certificate pentru a ști dacă sunt sau nu la înălțimea responsabilității pe care o au. Dacă lucrează care sunt modalitățile de lucru, dacă sunt aceleași laboratoare pe care le utilizează și americanii sau sunt diferite. Ar trebui să cunoaștem aceste informații. Three questions now I'm going to ask Mr. Bun, trei întrebări. Am să-l rog pe domnul Robon să răspundă și apoi revenim la Belgacom în cazul în care vor să răspundă. Da, am să fiu uh, succint. Și am să răspund în ordine inversă. În ceea ce privește criptarea, v-am spus că informațiile care au fost eventual eliminate, scoase din sistem, sunt informații uh, criptate. Deci nu este vorba de criptarea datelor de către Belgacom, este vorba de faptul că softul folosit folosește tehnici de criptare. Și dacă vrem să știm exact ce a fost compromis, atunci trebuie să putem decripta aceste date și acesta este problema. S-au folosit un malware foarte complex și sofisticat, s-au folosit uh, tehnici de criptare și dacă vrei să știi ce a conținut acest atac, trebuie să poți să-l decriptezi și pentru asta este nevoie de tehnolo- cunoștințe tehnologice uh, foarte evaluate. Nu este vorba de faptul că Belgacom nu a criptat bine, ci este vorba de faptul că malware-ul folosește astfel de uh, sisteme de criptare. Nu am spus sau am spus că pe baza informațiilor de astăzi nu știm exact și face parte din anchetă, nu știm exact că nu avem niciun fel de indiciu referitor la posibilitatea ca date cu caracter personal să fi fost obținute. Referitor la accesul selectiv la aceste date, nu știm. Din câte știm acum, nu avem senzația că s-au uh, transmis uh, fluxuri mari de date de, cu caracter personal. Cineva de la Belgacom dorește să răspundă? Uh, nu pot decât să confirm faptul că nu avem informații concrete conform cărora datele clienților ar fi fost transferate. Bineînțeles, știm că prin anumite meta-portaluri uh, au uh, scăpat informații, uh, dar Restul anchetei va arăta ce tipuri de informații și în ce scop. Cine este autorul? Într-adevăr, aceasta este o întrebare pe care ne putem pune. E vorba de un serviciu secret sau nu? Nu știu. Pot să spun doar că este un program foarte sofisticat și cineva care concepe un uh, uh program atât de sofisticat are mijloacele pentru a o face. Acum, cine l-a, conceput, nu știu, deocamdată nu se știe, nu avem informații uh, clare, nu avem dovezi, dovezi uh, în legătură cu cine este autorul. Mulțumesc. Dacă uh, Uh, sunt britanici și ei trebuie să aibă expertiza <laughs> necesară pentru a vă ajuta să decriptați. Doamna Morva, în punct de ordine. Punct de ordine sau punct politic? Aveți o problemă cu politica, doamnă președinte, spune doamna Morvai. Ambele vorbitoare vorbesc în același timp. Amândouă vorbim, uh, credem în politică, spune doamna Morvai. Doresc uh, să revin la punctul de ordine al domnului Albrecht. Am impresia că indiferent care sunt dovezile um, oferite de jurnaliști uh, um, în presă, se consideră că sunt doar zvonuri. De ce nu oferim un spațiu pentru ca zvonurile să devină dovezi? Și în cazul lui Snowden, am spus-o deja, putem face acest lucru cu tot felul de dovezi. Uh, putem transmite um, înregistrări uh, procuraturii. Da, într-adevăr, dacă punem mâna pe astfel de dovezi, le trimitem procuraturii, bineînțeles, spune doamna președinte. Doresc să cer raportorului să facă câteva observații finale. Mai întâi, doamna președinte, uh, concluziile politice majore vor fi luate la sfârșitul anchetei. Doresc să mulțumesc uh, Um, martorilor pentru că nu sunt obligați să vină aici. Uh, măcar au spus că există un caz uh, prima facie și având în vedere că Belgacom uh, a făcut plângere la procuratură, um, acest lucru înseamnă că să plângerea conține ceva, nu? Um, putem presupune ce conține plângerea dar și ca uh, politicieni trebuie să facem aceste presupuneri. Nu putem uh, completa dovezile pentru că uh, cealaltă parte, adică reprezentanții britanici, nu s-au prezentat. și uh, n-am avut nicio analiză a autorităților belgiene pentru că uh, aceste dovezi au fost limitate. Dar putem presupune, putem presupune anumite lucruri. Aflăm rapid că statele membre nu, fac, nu au acces la uh, Centrul European de Luptă împotriva Criminalității, de exemplu. Uh, deci nu voi trage acum uh, concluziile finale, dar cred că uh, această audiere a fost foarte utilă pentru că am pus multe întrebări pertinente. Bineînțeles, n-am primit răspunsuri clare, dar ne-am închipuit că uh, așa va fi. Vă doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au rămas în sală în această joi după masă și tuturor celor care ne ascultă în transmiterea în direct pe internet. Mulțumesc și eu în calitate de președinte doresc să mulțumesc invitațiilor noștri. Și dacă v-am făcut viața dificilă în această după masă, nu avem nimic împotriva dumneavoastră personal. Dar doresc să spun că s-au pus mai multe întrebări decât s-au dat răspunsuri. E frustrant, asta nu e vina dumneavoastră, dar e păcat că nu avem Uh, posibilitatea de a audia oamenii sub jurământ. Nu avem puteri de anchetă. Eu aș fi curioasă să știu dacă, guvernul, uh, dacă Parlamentul uh, belgian are de gând să facă o anchetă parlamentară să vă pună aceleași întrebări sub jurământ, pentru că există anumite discrepanțe aici spuneți nu știi ce s-a întâmplat, cine a făcut, știu că e un atac mare, dar doar sistemele interne au fost afectate, de aceea tot ce s-a spus în mass media sunt speculări. Dar eu cred că trebuie să existe totuși o bază. Acestea fiind spuse, pot doar să vă spun că următoarea ședință a Comisiei de Anchetă este luni 7 octombrie, ora 19, pe tema Safe Harbor, uh, Safe Harbor la Strasbourg. Vă mulțumesc!